Mulțumesc pentru participarea ieri la seminarul nostru. Le mulțumesc tuturor celor care au participat, celor care au deschis uh, cele, șase, cele patru uh, runde de discuții. Vom avea ocazia să revenim la acest subiect uh, printr-un debriefing și vom discuta împreună liniile cele mai importante pe care trebuie să le aprofundăm pentru ca munca noastră bugetară să fie și mai eficientă. Am să încep prin a vă ruga să acceptați o mică modificare la ordinea de zi. Să votăm întâi raportul de la punctul 7, pentru că Um, cei din secretariat uh, care mm, sunt prezenți aici trebuie să meargă la o reuniune referitoare la EFSI după aceea. Apoi câteva informări uh, din partea președintelui. Coordonatorii au uh, numit câțiva raportori. Nu vom da un aviz referitor la Comisiei ITRE privind acordul de cooperare tehnică și științifică cu Elveția în cadrul programului Orizont 2020 în schimb, vom elabora un uh, aviz asupra raportului INI de la LIBE referitor la situația în Marea Mediterană și nevoia unei abordări globale a Uniunii Europene referitoare la fluxurile migratorii. Raportor va fi Gerard Depre. Fiind vorba de bugetul 2016, coordonatorii au căzut de acord asupra proiectului de calendar uh, pragmatic propus în cadrul uh, trialogului din 30 martie. Va fi discutat la punctul 11 rezultatele trialogului. Comisia noastră va realiza un raport referitor la mandatul pentru trialog în vederea plenarei din uh, iulie, imediat după prezentarea bugetului de către Comisie. Uh, în ceea ce privește raportul pentru, de inițiativă pentru uh, ocuparea în rândul tinerilor, am fost de acord cu scrisoarea um, referitoare la regulamentul privind inițiativa pentru uh, ocuparea în rândul tinerilor în cadrul financiar multianual. Procentajul de prefinanțare a fost, trecut, a fost crescut de la 1% la 30% și acest lucru, dacă s-ar face, de fapt, ar putea duce, pe de altă parte, la uh, credite de plată insuficiente până la finalul anului 2015. Coordonatorii au fost de acord referitor la principiul unei retrageri colective a amendamentelor la, pro la o propunere legislativă pentru a permite o procedură rapidă de revizuire, un vot fără amendamente, astfel încât să nu existe trialog și pierdere de timp. Asta nu înseamnă că nu va trebui să um, fim uh, prudenți în calitate de raportor um, care acceptă să-și reducă, um, să-și retragă amendamentele, doresc să spun că acolo unde nu există locuri de muncă, ideea de a le crea uh, va fi, sau posibilitatea de a le crea va fi mai dificilă și poate că ar trebui uh, stimulată mobilitatea acestor tineri. Avem două proiecte de delegații, uh, una în Sicilia cu 12 membri și va avea loc 22, 23 și 24 iulie în cooperare cu Comisia Libe. Pentru a pregăti această misiune, directorul agenției Frontex va fi invitat uh, la un schimb de opinii înainte de această delegație. Iar domnul Depre, fiind raportor pentru aviz, ne va spune tot ce știe despre mijloacele puse în aplicare pentru a gestiona fluxurile migratorii și se va asigura că persoanele și uh, tot ce știe despre cum facem pentru ca cei care vin să se bucure de dreptul de azil. Am prevăzut și o delegație în Estonia, care va cuprinde 12, care va fi compusă de 12 membri, membri și va merge la Riga între 18 și 19 iunie. Am să vă atrag atenția asupra următoarei reuniuni comune a uh, comisiilor buget și sede, 14 aprilie de la 9 la 9 și jumătate în uh, Ian 2Q2 îmi permit să insist asupra importanței participării cât, uh, a cât mai multor dintre dumneavoastră, pentru că va avea loc un vot referitor la finanțarea politicii de securitate și de apărare comună. Se defind o subcomisie a Comisiei AFET uh, și votul final, așadar, se va ține împreună cu AFET. Deci dacă doriți să sprijiniți uh, raportul colegului nostru, vă invit să fiți prezenți pe 14 aprilie între 9 și 9.30. <clears throat> Procesul verbal al reuniunii din 16 martie nu suscită niciun fel de obiectiv, poate fi considerat adoptat și trecem cu aceasta la vot. Vom începe cu raportul de la punctul 7, creștere ecologică și oportunități pentru IMM-uri. La aliniatul 1, amendamentul 8, pe două părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 1A, amendamentul 9, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1B, amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, vom, încerc, vom uh, verifica electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru și 14 împotrivă. Amendamentul 12. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Credeți că nu e? Atunci verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 2A, amendamentul 14, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 16 un amendament oral al domnului Torvald. In, by, in particular by better regulation and by reducing excessive administrative burden. Raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A la aliniatul 5. Cine este pentru? împotrivă, nu văd, abțineri, se adoptă. Ajungem la considerente, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, n-am văzut foarte multe mâini ridicându-se, nici într-un fel, nici în altul. Amendamentul 1. Votăm prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul A mare A mic, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, amendamentul 4. Raportorul este pentru, pentru, împotrivă, nu există, nu sunt nici abțineri, se adoptă. Compromisul B la considerentul B, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C, amendamentul 7, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Votăm acum uh, ansamblul textului prin apel, uh, prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este adoptat cu 32 de voturi pentru și unul împotrivă. Revenim la raportul cu numărul 4. La raportul numărul 4 trebuie să votăm doar acest raport. Cine este pentru? Cadrul financiar multianual 2014-2020. Aportul doamnei Toma. Cine este pentru acest raport? Mă scuzați, spune președintele, trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este adoptat cu unanimitate. Raportul cu numărul 5 Fondul European de Adaptare la Globalizare, o situație surprinzătoare, pentru că tocmai s-a anunțat închiderea întreprinderii. La aliniatul 2A, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3A, amendamentul 2. Raportorul este pentru. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, nu văd, amendamentul este adoptat. Aliniatul 3A, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3B, amendamentul 4, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Aliniatul 3C, amendamentul 5, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 6, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul 7, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7A, amendamentul 8, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7B, amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7C, amendamentul 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7D, amendamentul 11, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 7E, amendamentul 12, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7F, amendamentul 13, raportorul nu are nicio poziție, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Vom uh, verifica prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8A, amendamentul 14, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votăm acum uh, te textul în totalitatea sa prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul se adoptă cu 31 de voturi pentru și 3 împotrivă. Trecem acum la următorul raport, cel referitor la inițiativa privind uh, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Eu îmi retrag amendamentele și mi se spune spune că și domnul Liturgais și-a uh, retras amendamentele. Avem un amendament 4 a domnului Zver. Este și el retras. Este și el retras, foarte bine. Acestea, acestea, acesta fiind situația, am prevăzut deja inițiativa unei, scrisoa, unei scrisori pentru a atrage atenția președintelui Comisiei uh, de Ocupare asupra riscului de lipsă de credite la finalul lui 2015 dacă dispozitivul și dacă acest instrument va funcționa atât de dinamic pe cât uh, sperăm cu toții. În amendamentele pe care le-am retras, uh, atrăgeam atenția asupra faptului că cu greu răspundem la așteptările tinerilor în zone cu un șomaj ridicat. Dacă este șomajul ridicat, înseamnă că nu există locuri de muncă. Poate că ar trebui să încurajăm pe tineri să meargă acolo unde există locuri de muncă pentru o primă experiență profesională. Și poate că ar trebui să încurajăm pe responsabilii politici, acolo unde nu există locuri de muncă, să facă reformele necesare pentru a da impuls și economiei și a se asigura că ea este competitivă. Cu aceasta putem trece Dar înainte, Scrisoarea pe care, o dore, pe care doresc să o trimis, trimit uh, președintelui Comisiei de Ocupare, doresc să vă întreb dacă aveți observații referitoare la conținutul său. Dacă nu, o voi trimite ca atare, în calitate de președinte al Comisiei de Buget. Dacă nu sunt obiecții, o voi transmite către destinatarul său împreună cu un curaj, atâta timp cât am încurajările și acordul dumneavoastră. Doamna Gardia Zabal, bugetul 2015, uh, un vot, uh, trebuie să votăm pentru că am votat creditele. Nu votăm uh, raportul, aveți scrisoarea, este scrisoarea și scrisoarea acoperă acest raport, având în vedere că nu există amendamente. Am încercat să transmit prin această scrisoare mesajul comisiei noastre. Doamnă Gartia Sabal, referitor la raportul cu punctul, de la punctul 8 con el Fondo de Globalización que, acabamos de aprobar. E vorba de transferul către uh, fondul de ajutare la globalizare pe care tocmai l-am aprobat, ceea ce înseamnă că trebuie să votăm uh, cu vot nominal. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Transferul este votat, așadar, doamnă Holmeier, la punctul 9, alte secțiuni, Domnule președinte, dragi colegi, sunt două transferuri mai mici care sunt lipsite de probleme. Unul se referă la Comitetul Regiunilor. Este vorba de consolidarea secretariatelor grupurilor, așa cum a fost, au fost decise în cadrul uh, negocierilor cu Parlamentul European. Acestea ajung spre final și vom avea un transfer de fonduri între, înspre un post permanent de AST3. La grupul ALDE este vorba de acest grup, așadar nu sunt probleme de finanțări și nu este o problemă cu acest transfer. Și dacă îmi permiteți să vă prezint și al doilea transfer, se referă la uh, Comitetul Economic și Social. Este vorba de a, uh, trace, a trece un, uh, uh, niște fonduri de la uh, mobile înspre uh, finanțarea unei uh, schimbări unui sediu. Nu sunt costuri suplimentare, este doar o realocare de fonduri. Je mets au voie le premier rapport. Supun la vot primul raport referitor la Comitetul Regiunilor. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Supun la vot uh, raportul privitor la Comitetul uh, Economic și Social, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi și 2 împotriva. În ceea ce privește politica imobiliară, Curtea de Justiție, doamna Holmeier, da, ă, după ce am discutat și cu raportorii din umbră, pot să vă spun ă, ce s-a întâmplat cu Curtea de Justiție. Curtea de Justiție are deja două turnuri și acum uh, a prevăzut un al treilea turn uh, pentru a uh, putea aduce la un loc tot personalul care este în afara arealului central. Sunt unele servicii care sunt în continuare într-o clădire închiriată. Acestea ar urma să fie mutate în noua clădire această uh, clădire are o capacitate de 900 de locuri. Sunt luate în, consider, în considerare, este luată în considerare nevoia de personal până în 2023. Uh, să nu mai trebuiască să se mai construiască extensii uh, de, de fiecare dată. Știm că Curți, Curtea de Justiție va primi posturile suplimentare de judecători și va avea nevoie de personal suplimentar uh, chiar dacă nu va crește cu atât de mult cu cât ce-a dorit de la început. Dar toate, sunt, toate lucrurile au fost votate, coordonate cu, și cu Consiliul și Comisia. Creșterea capacității la sediul central cu aproximativ 30.000 de metri pătrați, cu o suprafață brută de 49.000 de metri pătrați, uh, are loc conform informării din martie. Am uh, au avut această informare și am uh, dat, ne-am dat acordul către Curtea de Justiție atunci. Este vorba de 32 de milioane de euro, uh, indexarea costurilor de construcții pentru 2010. Acest cadru este respectat, costurile vor fi 131 de milioane aproximativ Uh, avem și o reducere a uh, ratei dobânzii de finanțare și uh, condițiile în general din Luxemburg vor avea efecte pozitive asupra costurilor, ceea ce înseamnă că anual se vor plăti 6 milioane de euro pe o perioadă de 10 ani. Contractul cadru între Curtea de Justiție și Luxemburg Pot să vă spun că Luxemburgul a făcut eforturi, a avut o atitudine foarte pozitivă și încearcă să ofere uh, condiții pozitive și uh, bune instituțiilor europene și inclusiv uh, pentru organizarea tuturor lucrurilor necesare. Curtea de Justiție va putea cumpăra terenul cu un euro simbolic, ceea ce este cât se poate de pozitiv, dacă s-ar întâmpla asta vreodată la Bruxelles, <laughs> ne-am bucura foarte mult. Um, Luxemburgul se ocupă de acordarea contra uh, contractelor um, și de toate chestiunile organizatorice. Clădirea va fi predată în 2019. Curtea de Justiție va fi implicată de la începutul planificării până la finalizarea lucrărilor Uh, și va asigura supravegherea financiară și juridică. La uh, finalul plăților uh, um, clădirea va fi dată Curții de Justiție, cel târziu în 2036 toată suma trebuie să fie plătită. Începând 2019 vor începe lucră, um, lucrările vor avea loc între 2016 și 2019 și apoi uh, clădirea va putea fi ocupată. În orice caz, acum țările sunt validate, uh, cifrele sunt validate și pot uh, fi verificate. Domnul Depre. Da, domnule președinte. Acum voi acționa în calitate de raportor pentru instituții, celelalte instituții pentru 2016. Nu contest niciunul dintre elementele prezentate de doamna Holmeier. Întrebarea mea este una precisă și se referă la bugetul 2016. Care este efectul acestei aprobări pentru bugetul 2016? Citesc două elemente din raportul care ne-a fost trimis. La pagina 8 al documentului care ne-a fost trimis. Suma uh, de uh, leasing care se va plăti statului um, luxemburghez va fi de 22 milioane de euro între 2017 și 2026. Văd 22 de, 22 de milioane de euro. Apoi, în următorul aliniat, având în vedere um, costurile bugetare pe care le va trebui să le suporte Curtea de Justiție, începând cu 2017, pentru a, ar fi trebuit pentru chirii suplimentare, uh, suma anuală va fi limitată la 6 milioane de euro. Dacă înțeleg uh, corect, nu există niciun fel de plată pentru anul 2016 sau am înțeles eu greșit? Deci uh, se începe cu plățile în 2017 sau suplimentul de plăți începe din 2017? Aș vrea numai să știu ce înseamnă asta pentru bugetul 2016. Doamnă Holmeier. În opinia mea, dar poate că și Curtea de Justiție poate să ne răspundă aici, pentru 2016, față de ceea ce e prevăzut, nu există costuri suplimentare Uh, în timp ce începând din 2017 lucrurile vor avea loc în conformitate cu ce se spune în raport. Dar uh, uh, mi-aș dori ca și Curtea să confirme această stare de fapt. Monsieur Depré. Domnule Depré. Je, je, je, de bonne volonté, donc j'ai tendance à... Da, am tendința să am încredere în doamna Holmer, dar aș vrea să fim siguri. Aș dori ca reprezentanții Curții de Justiție să ne răspundă la această întrebare. Președintele, dorește cineva de la curte să ne răspundă? O pot spune în fața întregii comisiei, spune domnul Depre. Astfel vom ști și noi care sunt implicațiile pentru bugetul 2016. Și pentru 2017, 22 de milioane. Este mai mult de 1% din uh, bugetul Parlamentului. Este în orice caz o sumă mare. Bine, justiția nu are preț, are doar un cost. Cine dorește să răspundă în numele Curții de Justiție? Mulțumesc, uh, sunt director general la Curtea de Justiție. Aș dori să uh, îl asigur pe domnul Depre de următorul lucru. Cei 22 de milioane sunt amortizarea uh, clădirilor construite deja de Curtea de Justiție, iar aceste sume sunt prevăzute în toate bugetele anuale. Cei 22 de milioane reprezintă costul extins, extensiilor uh, anterioare făcute. Al treilea uh, tur nu va aduce în bugetul 2016 niciun cost. Al treilea turn va începe să coste numai când va fi finalizat în momentul respectiv va începe etapa de rambursare și amortizare anuală. Veți regăsi uh, uh, începând cu 2019-2020 perioada de amortizare legată de această clădire. Deci nu va exista un impact net asupra bugetului, asupra bugetului 2016. În ceea ce privește cei 6 milioane de euro, acesta este un calcul pe care l-am făcut mai de mult, în 2011, pentru a vă explica care, ar fi, care va fi diferența între continuarea uh, închirierii unor spații, dacă nu construim, și construcția al trei, celui de-al treilea turn. Dacă construim al treilea turn pe an, va costa cu 6 milioane în plus față de uh, dacă am închiria o clădire în uh, Luxemburg. Având în vedere că în ze- pe 10 ani calculăm amortizarea, acești 6 milioane ar dispărea pentru că nu mai plătim uh, chirie și nu ar mai exista această diferență. Dacă îmi permiteți, aș mai dori să spun un lucru. Elementele pe care vi le-am furnizat în 2011 au fost calculate pe baza valorii economice a uh, Uh, creditelor care puteau fi făcute în 2011. Toate calculele noastre economice au fost calculate cu o rată de dobândă de 5%. Vă amintiți că creditele ieftine uh, de construcție în Luxemburg aveau o rată a dobânzii de 5%. Astăzi, uh, când consolidăm cheltuielile pentru clădirile anterioare, vă pot spune că putem lua credite uh, cu uh, rata dobânzii de între 1,5 și 2%. Asta am făcut pentru al treilea turn. Deci diferența va fi de 6 milioane pentru că um, chiria va rămâne aceeași, poate chiar va crește, însă amortizarea clădirii va fi mai redusă pentru că creditul va costa mai puțin. Până la urmă, această diferență aproape se va compensa. Și dacă amortizăm pe 15 ani în loc de 10 ani, nu va exista nicio diferență de cost. Nu va costa cu nimic mai mult să construim decât să plătim chirie. Asta încerca să arate acest calcul. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, dar cine ia credit? Pentru că Uniunea Europeană nu poate să ia credit. Domnule Depre, domnule președinte, nu răspund la întrebarea dumneavoastră, ci răspund la intervenția Uh, domnului de la Curtea de uh, Justiție. Ați adresat o întrebare, domnule Depre. aș fi vrut uh, să aștept răspunsul înainte să uh, intervin. Președintele, deci cine, cine ia creditul? Sistemul este același ca și pentru extensiile anterioare a, aprobat printr-un raport special al Curții de Conturi ca fiind un bun model de construcții pentru Luxemburg. Statul luxemburghez, printr-o societate imobiliară, ia un credit pe piețele, imobili- pe pre- piețele de capital. Curtea de Justiție, apoi rambursează uh, aceste fonduri statului luxemburghez. Statul luxemburghez Uh, face acest lucru cu marjă zero, fără să solicite niciun fel de compensație. Face parte din bunele relații pe care le avem cu autoritățile luxemburgheze, pe lângă punerea la dispoziție a uh, terenurilor care valorează câteva milioane și pe care le primim uh, contra sumei simbolice de un euro. Suntem, spune președintele, Uh, obligați să trecem prin stratageme, chiar dacă ele sunt legale, pentru a uh, menține aparențele. Uitați acest comentariu, spune președintele. Domnul Depre, nu trebuie să îl uităm, domnule președinte, pentru că vom regăsi același mecanism pentru finanțarea clădirii CAD, Conrad Adenauer, de la Luxemburg și despre care secretarul general uh, ne va da mai multe informații în curând. Dacă am înțeles bine, nu va exista niciun impact bugetar pentru 2016. Impactul bugetar începe din anul 2017. Este vorba de un contract de închiriere-achiziție. Practic îmi dau seama că este o bună uh, tranzacție. Curtea de Justiție va fi proprietar, după 10 ani de la construcție, va fi plătit 6 milioane și mă opriți dacă spun vreo prostie, iar costul total va fi de 10 ori 6, 60 de milioane, plus rata dobânzii pe creditele pentru construcție. Am înțeles corect? În ceea ce privește bugetul, da, dar nu în ceea ce privește costul Uh, clădirii. Costul clădirii va fi costul de construcție plus rata dobânzii. Domnul Depre, mulțumesc. Nu am nicio obiecție. Președintele, da, uh, deci uh, datoria publică a Ducatului Luxemburg va fi crescută tocmai de această investiție făcută de statul luxemburghez. Nu știu ce înseamnă asta pentru calculele conform Maastricht. Oare se neutralizează? nu este mai uh, complicat. A fost uh, um, ceva ce ne-a preocupat la prima extensie. A fost un proiect de 400 de milioane de euro. Luxemburgul nu a vrut uh, să aibă această sumă pe datoria sa suverană. Au creat așadar o societate imobiliară. Dar, până la urmă, autoritățile luxemburgheze nu au obținut niciun fel de profit președintele. Ce aș vrea să spun este că, de fapt, ar fi mult mai simplu ca faptele noastre să, sau cadrul să fie adaptat la realitate. Practic trecem prin tot felul de scheme și sisteme uh, pentru a face toate aceste lucruri și succes, dacă vreți să le explicați astea cetățenilor. Și bineînțeles că asta duce la suspiciuni în, în rândul uh, cetățenilor. În orice caz, cum este vorba de Curtea de Justiție, este pentru o cauză bună. Domnul de la Delano, domnule președinte, de mai mult timp cred că Europa ar trebui să aibă capacitatea de a lua credite. Cred că merită să reflectăm asupra acestui uh, subiect uh, pentru viitor da, să, să ia credite, dar cu discernământ pentru a investi, nu pentru a finanța costuri de funcționare. Domnul Denano, sunt absolut de acord. Bun, doamnă Holmeier, vom vota. Prin vot electronic s-a deschis votul. Scrutin clos. Le vote est positif par 22 voix contre. S-a votul, se adoptă cu 27 de voturi pentru și 2 împotrivă. Mulțumesc tuturor! Trecem la dezbaterea bugetului 2016 pe care îl pregătim la ora actuală și aș dori să vă prezint rezultatul trialogului la care am uh, participat împreună cu raportorii doamna Gardia Zabal pentru 2015 și domnul Fernandez pentru 2016 și, 2000, și domnul Depre pentru celelalte secțiuni pentru 2016. Întâi, în ceea ce privește plățile, ați uh, primit o declarație comună referitoare la informațiile privind plățile și creditele de angajament pentru 2014 și vedem că uh, facturile neplătite la finalul anului 2014 uh, au fost de 24 de miliarde, în ciuda celor 4 miliarde pe care le-am obținut în trialog uh, la finalul lui 2014. Am explicat comisiei doamnei Georgieva că așteptăm în continuare planul pentru plătirea acestor facturi neplătite angajamentul a fost, uh, acordul a fost atins între Consiliu și Parlament la finalul lui 2014 și noi așteptăm acum uh, acest, uh, acest plan, acest calendar bugetar și, bineînțeles, va trebui să dezbatem ceea ce considerăm ca fiind un nivel acceptabil de facturi neplătite. Pentru a face progrese în acest sens, am căzut de acord să aibă loc o prezentare în fața Comisiei de Buget a tabelului referitor la plăți. Acest lucru se va întâmpla pe 16 aprilie între 9.30 și 10.30. Doamna Georgieva, vicepreședinta a Comisiei uh, competentă pentru buget, va fi prezentă. Și, de asemenea, am uh, avut o conclu- am adoptat uh, ideea unei uh, reuniuni a unui grup interinstituțional înainte de finalul uh, lui lunii mai pentru a dezbate tocmai acest plan uh, referitor la facturile neplătite. Vom avea de asemenea și reuniuni informale pentru a ne asigurăm că acest document corespunde și că nu este doar o încercare de a ne duce de nas. Iar uh, după reuniunea acestui grup la nivel înalt vom ține probabil un trialog pentru a prevedea calendarul um, a, pentru aceste facturi neplătite. Am avut de asemenea un schimb de opinii referitor la orientările pentru 2016. Deocamdată um, discuțiile au fost constructive. Consiliul pare să fie inspirat uh, și plin de bune intenții. Vom vedea când uh, Consiliul se va uh, exprima asupra uh, planului propus de comisie la începutul verii. Ați vă, am văzut și calendarul concilierilor, cu toții ne amintim de concilierea 2014, sperăm că reprezentarea Consiliului de data aceasta va fi la un nivel mai înalt, dacă nu, o să trimitem și noi asistenții la negocieri Consiliul a exprimat dorința de a finaliza concilierea pe 13 noiembrie. Este o vineri. Vineri 13 aduce noroc, cum spune domnul Fernandez. Dar, în mod normal, cea de 21-a zi va fi miercuri 18 noiembrie. Din motive de logistică, pentru că în această perioadă sunt foarte multe reuniuni la Consiliu, Consiliul dorește să încheie mai repede. Și am, am spus Consiliului, foarte bine, dacă vreți să terminăm mai repede, trebuie să fiți de acord cu noi, dacă nu vom prelungi concilierea până la finalul uh, său pe 18. Sperând că nu va trebui să prelungim cu un trialog în caz de eșec. Am vorbit de asemenea despre uh, bugetele rectificative 1 și 2 Doamna Gardiazabal a amintit că la bugetul rectificativ 1, ce ține de finanțarea EFSI, va trebui să așteptăm votul pentru acest fond. Bugetul rectificativ 1 este numai instrumentul de punere în aplicare a ceea ce va fi votat referitor la EFSI. Iar în ceea ce privește bugetul rectificativ 2, am căzut de acord că, că este vorba de raportul doamnei Tomaș și a domnului Olbricht și îl vom vota la finalul lunii aprilie. De asemenea, am avut un schimb de opinii referitor la reducerea cu 5% a personalului um, în toate instituțiile europene. Am, am spus că e bine să reducem cu 5%, dar dacă asta înseamnă că externalizăm anumite servicii, asta nu are niciun sens. Dacă transformăm salari, salariile uh, în contracte numai pentru, a, pentru imagine, dacă compensăm asta așadar cu uh, prestări de servicii um, care până la urmă înlocuiesc salariile pe care le-am primit, n-are niciun sens. este ca atunci când uh, statul uh, luxemburghez trebuie să creeze o companie privată pentru a face investițiile pe care ar trebui să le putem face noi singuri. Am uh, avertizat așadar Comisia și Consiliul că nu vom accepta astfel de măsuri de fațadă. Acestea sunt rezultatele trialogului din 30 martie, așadar. Dorește cineva să facă observații pe acest subiect? Je n'en vois pas. Văd că nu este cazul. Vom discuta acum proiectele pilot și acțiunile pregătitoare în cadrul bugetului 2015 și 2016. Raportori sunt doamna Gardia Zabal și domnul Fernandez. Le dau cuvântul. Domnule Fernandez. Mulțumesc. Voi uh, vorbi în portughez. Uma oportunidade para... Această proiectă pilot sunt o posibilitate pentru europarlamentari de a face propuneri și de a mări unele programe în anumite ocazii. Aceste proiecte dispun de o marjă limitată și reprezintă, dacă este folosită în mod adecvat, un drept de inițiativă. Venim cu propuneri care să fie aliniate priorităților noastre una din prioritățile noastre este ocuparea. Există mii, uh, milioane de locuri de muncă neocupate în uh, Europa și un număr de proiecte pilot au dus la acțiuni pregătitoare pentru a combate șomajul în rândul uh, tinerilor. Există și un uh, proiect pilot uh, care vizează persoanele care au peste 30 de ani. Și intenția mea este de a mă ocupa de această dimensiune a ocupării. Proiectele pilot au, au, au o perioadă scurtă de derulare și pot fi urmate de acțiuni pregătitoare Documentul din fața dumneavoastră a fost uh, pregătit de mine împreună cu EIDAR și analizăm situația actuală a proiectelor pilot. Este un document de lucru și aș dori să vă stau la dispoziție pentru orice întrebări sau nelămuriri pe care le aveți. Vă mulțumesc. Dau cuvântul uh, domnului Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la proiectele pilot pentru anul 2016. În Europa știm că avem această problemă a șomajului și comisia noastră a, prop- a propus un program uh, specific pentru uh, investitorii providențiali femei pentru a persoane care să ofere informații, expertiză în uh, fondarea unor uh, firme noi, uh, unor, în întemeierea unor uh, companii uh, private, mi se pare că această idee este deosebit de importantă, mai ales în statele în care șomajul este deosebit de extins. Aud uh, din partea Comisiei că, deși această idee a fost aprobată de cons- Consiliu, doamna comisar Bietkovska se îndepărtează de acest proiect și aș dori să protestez împotriva acestei situații. Tocmai după cum am spus, în statele în care există uh, un șomaj atât de mare, nu put, uh, ar fi foarte utilă o asemenea idee care nu poate fi respinsă fără niciun fel de uh, expunere de motive, să spun. Este pur și simplu inacceptabil. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și sper că vă veți uh, uh, bucura de sprijin. Mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu aceste proiecte pilot? Mi-e teamă să nu abuzez de funcția mea ca președinte al comisiei, dar cu mai mulți colegi am dorit să depunem un proiect pilot referitor la ocuparea în rândul tinerilor, propunând mobilitatea și făcând în așa fel încât tineri de, 18, de cel puțin 18 ani să poată pleca într-o altă țară uh, cu un uh, contract de ucenicie, să spunem așa. Cred că în țările în care vor merge, uh, organismele de formare profesională ar trebui să îi poată primi pentru a fi formați și a primi formarea profesională de care au nevoie și Uh, de asemenea, vor avea ocazia să învețe limba țării în care vor merge. Va fi vorba de contracte de cel puțin un an, cu speranța, uh, printre rânduri să spun așa, că într-o bună zi vom putea crea la nivel european un contract unic de ucenicie care să se poată aplica în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și cu siguranță vom mai avea ocazia, voi mai avea ocazia să vă vorbesc despre acest proiect pilot. Cred că trebuie să răspundem și altfel așteptărilor tinerilor decât uh, uh, dând fonduri suplimentare statelor membre. Până la urmă, multe dintre acestea sunt elemente mai degrabă de comunicare decât de acțiune concretă. Am să vă vorbesc despre asta, așadar, de mai multe ori, voi fi insistent și sunt convins că dacă abuzez, îmi veți atrage atenția. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Putem uh, trece acum la secțiunea 1, bugetul Parlamentului pentru 2016. Gerard Depre este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă amintesc pe scurt că la o reuniune precedentă am acceptat liniile în mare ale uh, documentului propus. În principiu, fixarea ratei de creștere a uh, cheltuielilor pentru Parlament pentru 2016. Despre aceasta este vorba. Am acceptat costurile curente, și uh, costurile excepționale de investiții. Există această diferență și a existat un acord general în rândul comisiei noastre. Lucrurile au fost mai puțin simple când a fost vorba de rata de creștere a uh, cheltuielilor curente. Eu am propus în uh, documentul meu ca această creștere să fie de maxim 1,9%. La o reuniune am încercat să găsim un acord asupra acest, acestui uh, procentaj, nu a existat prea mult entuziasm. M-am reunit cu raportorii din umbră din diferite grupuri politice și am căzut de acord să spunem că la concilierea cu biroul vom începe negocierea începând cu o rată de creștere pentru buget pentru 2016 de 1,3. Asta propusese unul dintre grupurile politice, de altfel. În al doilea rând, în ceea ce privește crește, suma uh, referitoare la investiții, aceasta ar urma să fie dedicată exclusiv securității uh, clădirilor și securității cibernetice. Am început negocierile în delegația pe care o prezidați dumneavoastră, domnule președinte. Ce a ieșit din această reuniune? Înainte de asta, vă spun că vom avea bugetul în toamnă. Deocamdată trebuie să stabilim numai un cadru general în care vom evalua liniile bugetare care merită să crească și uh, domeniile în care vom face anumite reduceri și economii. În ceea ce privește acest cadru general, acesta a fost discutat la prima reuniune a concilierii în dele, de partea delegației biroului, în ceea ce privește costurile de funcționare, ce au solicitat ei pentru costuri de funcționare 2016 față de 2015 a fost de 2,2%, o creștere așadar de 2,2%. Delegația noastră a început, a pornit de la 1,3% și după câteva schimburi am făcut propunerea să ne limităm la 1,6 maxim. Asta înseamnă că am acceptat să ne creștem uh, propunerea inițială cu 0,3 și uh, biroul a scăzut uh, propunerea sa cu 0,6. Noi am făcut o treime din drum și biroul două treimi. De asemenea, am căzut de acord că în ceea ce privește uh, cheltuielile excepționale în bugetul 2016 pentru securitatea clădirilor și securitatea cibernetică, aceasta ar urma să fie de o sumă maximă de 15 milioane de euro. Așteptăm, înainte de a, uh, a stabili suma finală, uh, raportul secretarului general care ne va explica care vor fi investițiile programate și cum se justifică costurile pentru acestea. Aceasta este situația în concilierea cu biroul. Între timp am uh, citit amendamentele la proiectul meu de raport, sunt aproximativ 80. Voi uh, face o analiză a amendamentelor împreună cu raportorii din umbră la următoarea uh, reuniune. La fel voi avea o primă discuție cu raportorii din umbră referitor la genul de economii pe care dorim să le facem. Secretarul general va fi prezent la următoarea reuniune de conciliere și va face o um, propunere de economii de 10 milioane pentru um, costurile curente. Și vom um, examina cu colegii care, vor, care sunt prioritățile noastre pentru aceste economii, obiectivul fiind să ajungem la un acord cu biroul uh, la o reuniune care va avea loc pe 23-24. Apoi, uh, votul asupra raportului meu uh, va fi uh, făcut în plen la finalul lunii aprilie. Mulțumesc, domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru informațiile cuprinzătoare pe care ni l-a oferit, cred că voți fi de acord că în momentul în care ne stabilim bugetul și stabilim sumele, um, nu este cea mai bună, cea mai bună abordare, nu este cea pe care am uh, avut-o până acum, ca noi să stabilim niște plafoane minime și secretarul general să stabilească plafoane maxime ci să vorbim pe uh, sume concrete. Trebuie să ținem cont de indexare. În acest an a fost indexată uh, o sumă de 1,8 milioane de euro. O sumă care nu va fi uh, folosită, ceea ce înseamnă că deja de, pe, de acum dispunem de o rezervă o sumă care poate fi folosită pentru a nu mai uh, crește uh, bugetul. Poate ar trebui să convenim asupra unei reguli conform căreia să nu indexăm în fiecare an uh, bugetul, ci să ținem cont de, ne- de nevoile concrete și astfel poate odată la 5 ani să nu mai fie nevoie să mărim bugetul pentru că doar așa vom ține cont de necesitățile reale pe care le avem. Grupul nostru politic este de acord cu creșterea bugetului, ținând seama de rata inflației, care este de 1,3%. Există unele instituții internaționale a căror buget a crescut, de exemplu, cu 1,1%. O creștere de doar 1,3% nu aduce cu sine niciun uh, risc, pentru că există deja uh, formate unele rezerve uh, bugetare, de exemplu, pentru persoanele care au fost, din angajații care au fost concediați Știm că avem o rezervă pentru asemenea situații. Doamna Holmeier se referă la suma de 5 milioane de euro. Și dacă este să analizăm situația de pe anul 2014, vedem că am avut o rezervă de 71,5 milioane de euro. Și și în anii anterior la sfârșitul exercițiului bugetar am acumulat rezerve. Deci nu discutăm despre sume neimportante. O altă temă importantă se referă la întrebările uh, adresate Comisiei uh, Europene. Mii și mii de asemenea interpelări pe care, uh, dacă le calculăm costurile, ajungem la milioane și milioane de, de euro și uh, vedem că activitatea unor uh, colegi a explodat în uh, ultimii ani de câteva mii de ori și trebuie să abordăm și această temă. Trebuie să avem și noi o activitate rațională, să nu avem doar o activitate de PR, de imagine, ci să ne dedicăm uh, timpul uh, Uh, scopului pentru care am fost uh, aleși, anume activității legislative. În ceea ce privește interpelările adresate Comisiei, cred că am putea face uh, economii. 1% din buget este dedicat acestei, acest, acestui instrument a întrebărilor adresate Comisiei și am putea face economii mari aici, după cum am spus. Și cred că vom, uh, vom, am putea să facem și alte economii prin reducerea birocrației, deci am putea dispune de rezerve și mai mari pe lângă cele uh, existente deja, ceea ce ne permite să creștem cu 1,3% cheltuielile pentru uh, administrație. Mulțumesc, domnule Manca. Are cuvântul domnul Rubiș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegului Depre pentru modul deschis în care a purtat și poartă negocierile. Pe baza acestei colaborări, probabil vom ajunge la un rezultat uh, foarte bun. Pentru PPE există o linie roșie dincolo de care nu putem trece, 20% cheltuieli, maximul posibil, dorim să um, obținem uh, economii și în ceea ce privește domeniul securității. Internalizarea serviciilor de securitate cred că um, ne-ar permite să facem economii de milioane de euro. Pentru noi este foarte important ca uh, măsurile de construcție a noilor uh, clădiri să meargă înainte cât mai repede. Știm că ne aflăm într-o într-o uh, situație de securitate cu culoarea galbenă, acum ceea ce înseamnă costuri suplimentare și va trebui să discutăm cu secretarul general și despre măsuri suplimentare de uh, reducere a cheltuielilor în politica clădirilor, putem reduce cheltuielile, de exemplu, dacă renunțăm la chirii și cumpărăm anumite uh, clădiri. Pentru noi, acest procent de 20% este deosebit de important. Ar trebui să investim mai mulți bani în cumpărarea, achiziționarea unor uh, clădiri, astfel încât în, uh, pe anii viitori să nu mai avem costuri atât de mari cu chiriile și există potențial de economii în acest domeniu, astfel încât să ajungem la o reducere maximă a cheltuielilor care ne va permite să ținem seama de situația economică dificilă a unor state membre. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Rubic. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Ba nu, domnul Geier. Ich habe tatsächlich noch äh, eigentlich drei Fragen an. Eu aș avea trei întrebări pentru domnul Dupre, care sunt uh, de ordin destul de tehnic. Dacă am înțeles corect, în ultimul buget am uh, avut în final uh, un excedent de 71 de milioane, deci uh, n-au fost cheltuite până la urmă uh, aceste fonduri, ceea ce înseamnă că avem uh, oarecare marjă aici, chiar dacă există costuri angajate pe care trebuie să le achităm în orice caz. E doar o clarificare pe care mi-o doresc. Și dacă am înțeles bine argumentul domnului Manca, ar mai exista și din această perspectivă potențial de economisire. O doua chestiune care mă interesează. Când e vorba de reducerea de 5% în costurile de personal, așa cum s-a convenit interinstituțional. Grupurile politice, uh, pe bună dreptate, își doresc ca aceste reduceri să nu afecteze personalul angajat la grupurile politice, pentru că uh, sigur că e necesar să dispună de personalul necesar pentru pregătirea deciziilor noastre. în uh, propunerea secretarului general se prevede o economisire de personal așa cum uh, ar fi necesară prin uh, acest acord interinstituțional. Și ați făcut și propunerea de a acoperi costurile curente de funcționare plus 15 milioane. Poate n-am înțeles corect, dar aș fi vrut să știu din, în ce constau aceste 15 milioane. Monsieur Vali. Mulțumesc, domnule Gaier, domnule Vali. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint din partea mea, pentru că vom avea și întâlnirea raportorilor din umbră astăzi și vom vedea ce reușim să facem. Din punct de vedere politic, vreau să spun că, în opinia noastră, este esențial să nu sporim bugetul și să încercăm să facem un fel de spending review prin mecanismele existente a unei uh, bune execuții bugetare și gestiuni financiare. Mă uh, miră oarecum uh, faptul că colegii din Germania nu aplică acest principiu și pentru parla bugetul Parlamentului, pentru că altfel susține această politică de austeritate pentru statele din uh, sudul Europei. Domnul uh, vicepreședinte Sassoli a făcut propuneri interesante în ceea ce privește anumite economisiri. Avem 10 milioane de uh, economisiri pe care le-au promis, însă e prea puțin. Trebuie să facem mai mult pentru că opinia publică ne privește cu interes și dacă facem eroarea să sporim costurile politicii, vom plăti cu toții. Dar uh, noi avem această poziție critică. Mulțumesc! Nu mai văd uh, pe altcineva care ar dori să intervină. Doamna Holmeier. Mm, La ultima observație aș dori să răspund și să spun colegului că dacă vom ajunge vreodată la ordinul de mărime al cheltuielilor din Parlamentul Italian, atunci uh, cred că cu toții ne-am scăldat în fonduri. Am vrut doar uh, să fiu puțin sarcastic aici. Am uh, fost de curând la Congresul American și am văzut de ce anume dispun congresmenii de acolo. Noi avem mult mai multe dosare sunt într-adevăr colegi care se implică mai mult, nu doar din cauza așa numitului Vote Watch, Watch Uh, ceea ce mă enervează, pentru că asta nu înseamnă că dacă ai votat de nu știu câte ori, ești cel mai activ parlamentar. Pentru că uh, un uh, dosar, ca de pildă acesta pe buget, la care lucrează domnul Depre, nu este avut în vedere din această perspectivă. Deci, în conformitate cu Vote Watch, Uh, supravegherea votului, acest lucru ar, nu ar desemna un parlamentar harnic. Eu cred că această obișnuință ar trebui să dispară pentru că nu explicațiile de vot uh, contează în activitatea parlamentară. Dacă Vrem însă să controlăm actele delegate și altele similare, care vor apărea acum în număr mare, atunci și secretariatele comisiilor vor avea nevoie de dotările necesare. Și nu mă rușine să spun acest lucru în mod clar și răspicat. Noi am făcut foarte multe economisiri în domeniul interpretariatului, și dacă am înțeles bine Consiliul, atunci se spunea să ținem cont și de personalul care nu este neapărat în interiorul instituției și aici am putea dovedi că s-au făcut foarte multe reduceri și cu traducerile. S-a spus anul trecut că nu mai sunt vizate uh, secretariatele grupurilor politice și ale comisiilor de specialitate, pentru că activitatea grupurilor politice nu poate fi considerată o activitate administrativă a instituțiilor europene. Și de aceea vreau să te susțin astfel încât numărul personalului care trebuie redus din uh, schema de personal să nu uh, afecteze uh, personalul grupurilor politice și al comisiilor parlamentare. De fapt, uh, Comisia ne-a dat asigurări în acest sens. Eu mi-aș dori să nu uite acest lucru până în anul viitor. J'entends votre, ce, ce débat. Je rappelle qu'on a... Am luat notă de ceea ce ați spus. Vă amintesc că ieri la seminar am discutat despre nevoia de a evolua perfor evalua performanța și printre studiile pe care le-ar putea cere comisia va exista cu siguranță un studiu referitor la evaluare și performanță. Și dacă înțeleg bine, criteriile de evaluare a performanței deputaților pot să ducă la unele derive, să spunem așa. Și există, așadar, în mod clar, o nevoie de a evalua lucrurile. Există comportamente care nu contribuie la valarea adăugată a uh, muncii parlamentare. Αλλά vă ότι έχουμε μια διαφορετική Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Vreau doar să spun că am uh, o opinie diferită. Nu cred că Uniunea Europeană este analizată prin prisma bugetului Parlamentului European, ci prin prisma eficienței a ceea ce face. Și nu cred că uh, cetățenii își fac grijă dacă Parlamentul European are nevoie de 1 sau 2% mai mult pentru a-și face treaba. Nu trebuie să privim economisirile ca un scop în sine. Dacă Parlamentul European, ca instituție, are nevoie de o sporire a bugetului, trebuie să ne întrebăm dacă acești Câte fonduri suplimentare sunt necesare pentru ca Parlamentul să se poată achita de sarcinile care îi revin. Și trebuie să vedem de câți bani avem nevoie pentru a uh, duce la bun sfârșit uh, misiunea care ne revine. Deci trebuie să analizăm foarte clar ce trebuie să facem, de cât avem nevoie și dacă putem uh, funcționa în mod eficient, atunci putem să răspundem la orice întrebări care ar veni din afară. Și, în definitiv, sigur, depindem de credibilitatea noastră față de exterior și cel mai, uh, cea mai bună evaluare o reprezintă activitatea pe care o desfășurăm. Nu ar trebui acum să intrăm uh, uh, în negocieri de genul 1%, 2%, uh, ci anume să avem această perspectivă diferită. Așa este, dar cum să facem mai mult cu mai puțin? Domnul Taro. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint, dacă îmi permiteți uh, câteva observații și un exemplu. Așa cum am spus uh, în nenumărate rânduri, grupul nostru susține abordarea prudentă a raportorului vis-a-vis -vis de dificultățile cu care se confruntă bugetul Parlamentului. Și, într-adevăr, avem nevoie de o evaluare a priorităților și a proiectelor multianuale, a Parlamentului precedent sau mai degrabă a parlamentelor precedente. În plus, aș dori să informez Comisia că grupul verzilor este împotriva majorării uh, salariilor pentru asistenți De asemenea, suntem sceptici vis-a-vis -vis de sporirea bugetului în domeniul IT, pentru că avem nevoie de mai multe informații pentru a ști ce anume se intenționează cu acești bani. Dar acum mai mi-acordați uh, alte 60 de secunde, vă voi explica de unde se mai pot face reduceri. Știm cu toții că la nivelul 0 este un magazin de unde poți să cumperi ziare și cafea. Și m-am întrebat de ani de zile cum anume unii oameni intră, iau o, o stivă de ziare și doar semnează. Și persoana de la Tejghea mi-a explicat. E vorba de grupurile politice. Și îmi pare rău, domnule Vali, era grupul uh, dumneavoastră politic uh, care a semnat pentru acele ziare. Și am uh, făcut un calcul rapid. 28.000 de euro pe an a rezultat, dacă mulțim cu șapte grupuri politice. D'ailleurs, n'avez-vous A droit de réponse, naturellement, M. Vallier. Aveți sigur uh, dreptul la replică, domnule Vallier. Da, Sigur, multele economisiri mărunte uh, care se pot face, sigur, um, ar presupune evaluare foarte detaliată, pentru că am văzut uh, foarte multe umbrele, baloane cu diferitele inscripții ale grupurilor politice, deci nu cred că se impune să vorbim mai despre astfel de lucruri. Eu însă sunt disponibil să discutăm uh, um, ce fel de uh, cheltuieli uh, inutile se fac între 5 și 25 de mii de euro. Însă, după aceste mici cheltuieli, am putea trece și la altele mai mari. Și vom constata că în anumite cazuri e justificat să sporim bugetul, ca de pildă pentru asistenți, pentru că fac uh, o muncă justificată. Și de multe ori însă ar trebui să raționalizăm economiile, nu să operăm pur și simplu tăieri. Așa cum se procedează în multe administrații locale și regionale, iar Parlamentul uh, European ar trebui să dea un exemplu în acest sens și salariile foarte mari care ni se reproșează. Ar trebui să vedem uh, care este situația aici uh, alte fonduri de milioane de euro uh, care se cheltuie. Uh, cred că ar trebui să ne întâlnim și să evaluăm toate aceste lucruri. Mulțumesc, am să-i dau cuvântul domnului Depre pentru a trage concluziile. Dar înainte, pot spune că în toate statele membre, chiar dacă la niveluri diferite, există preocuparea de a reduce cheltuierile publice și pentru a reduce îndatorarea publică. Pe de altă parte, pentru a găsi investiții, încercăm să mobilizăm investitorii privați. EFSI, planul Juncker. Deci avem o problemă reală cu cheltuielile publice. Comisia de buget uh, insistă asupra faptului că Parlamentul trebuie să fie un exemplu. Trebuie să asigurăm performanța și buna gestionare a fondurilor publice. Parlamentul nu poate să își permită să nu fie un exemplu de raționalitate și bună gestiune a costurilor. Domnule Depre, domnul Depre care va fi însărcinat și cu um, o mediere față de autoritățile bel cu autoritățile belgiene pentru a uh, asigura protecția Parlamentului European. Domnul Depre, da, la acest ultim punct um, exprim o rezervă, din câte știu eu, uh, biroul se ocupă de asta, Până când nu voi face parte din uh, birou, uh, nu voi putea uh, participa la asta. Însă, câteva considerații generale. Bugetul 2016 a fost precedat de un alt buget al Parlamentului. Deci nu lucrez, nu luăm lucrurile de la zero. Am să vă dau câteva informații referitoare la anumite categorii de cheltuieli bugetare ale Parlamentului European începând cu 2009. Nu eu sunt responsabil, pentru că eu nici măcar nu eram aici, dar unii dintre dumneavoastră erați. Primul punct. Postul care crește cel mai mult, partidul, uh, partidele politice europene, pentru 2009-2015, plus 167%. Mă auziți? 167%. 2. Referitor la cheltuielile deputaților, salariile, pensiile, costurile de deplasări și așa mai departe. 31%. Asistența parlamentară, plus 25% între 2009 și 2015. Asta înseamnă că mai puțin pentru asistent decât media generală a creșterii uh, costurilor Parlamentului, care este de 26%. Astea sunt cifrele, nu le uh, inventez eu. Acestea sunt rezultatele deciziilor luate între 2009 și 2015. Eu cu asta lucrez. Asta înseamnă că dacă mă lăsați să-mi fac treaba, posturile unde aș face eu uh, reducerile cele mai mari ar fi partidele politice și fundațiile europene. Uh, Aștept uh, să văd ce vor spune ceilalți deputați și uh, cheltuielile deputaților, care depășesc media uh, Parlamentului European. Bugetul nu este ceva ce am, invitat, ce am inventat eu, este responsabilitatea noastră colectivă. Economii pot să fac o grămadă. Data trecută am eliminat cafea, cafeaua, putem să eliminăm și apa caldă de la dușuri. Câți oameni fac duș Putem să vindem și duș, dușurile la mâna a doua. Ce putem? Putem să venim cu hârtia igienică de acasă. Există în spitalele africane acest lucru. Uh, economii putem face până la nesfârșit. Și revin la suma de economii. Când mi se spune că nu există decât 10 milioane de economii cerute Secretariatului General, acesta este compromisul de la ultima reuniune. Dar este greșit cerem 10 milioane în plus. De ce? Pentru că creșterea cheltuielilor ce țin de personalul statutar și întreg personalul care depinde Parlamentul European este 2,8% creștere în 2016. Dacă țineți cont de indexare și de cheltuielile statutare, indexarea intervine în mod obligatoriu um, conform statutului, prima dată în iulie acestui an 1,2% și 1,8% din iulie 2016. Deci în medie pentru 2015 1,5% plus uh, cele bienale plus așa numite upgrading prevăzute în statut. Deci avem 2,8% creștere la aproximativ un miliard de euro cheltuieli ale Parlamentului European. Deci când spunem că creșterea nu este decât de 1,6% în medie pentru un miliard, trebuie practic deja să uh, recuperăm 12 milioane din uh, restul care rămân. Asta înseamnă că facem 22 de milioane economii. În ceea ce privește întrebările concrete, domnului Geier, președintele, dacă îmi permiteți, domnul Geier mai dorea să spună ceva, cred. Ähm, da, într-adevăr. Dar l-aș fi ascultat până la sfârșit pe domnul Depre. Remarca Uh, suplimentară, cei 31% calculați de dumneavoastră, se explică și prin statutul uh, europarlamentarilor, care a intrat în vigoare din 2009. Deci trebuie să fim uh, de acord când vehiculăm uh, aceste asemenea cifră uh, mai ales uh, într-o ședință publică a Parlamentului European, un europarlamentar declară că sumele care ar sta la dispoziție în mod pe personal europarlamentarilor sunt crescute cu 31%. Sunt sigur care vor fi titlurile de mâine din uh, presă și ce ne vor spune unii eurosceptici. Deci este vorba de statutul europarlamentarilor care a intrat în vigoare în anul 2009 și alte măsuri de, de finanțare pentru pensionare și așa mai departe. Mulțumesc. Pardonnez-moi, monsieur Uh, mais, merci, monsieur mais uh, vous ne faites que confirmer. Mulțumesc, domnule Gaier. dar nu faceți decât să confirmați argumentele mele. Uh, și anume că există o serie de cheltuieli, acesta este valabil pentru statutul deputaților, dar și Uh, valabil pentru indexările pentru personal, e bine, sunt uh, cheltuieli pe care nu le putem reduce. Nu le putem reduce pe acestea, deci trebuie să reducem altele mai mult. La întrebările noastre precise, cele 15 milioane, am spus că este o propunerea secretarului general. Cu toții am acceptat o diferență între uh, costurile curente de funcționare și investițiile necesare pentru securitate în 2016. A fost propusă această cifră de 15 milioane de către secretarul general. Am spus că este o sumă maximă și că vom determina suma exactă pe baza propunerilor precise pe care ni le va face dumnealui, cât pentru uh, consolidarea uh, geamurilor, cât pentru noul sistem de badge cât uh, pentru noile uși, cât pentru securitatea cibernetică și așa mai departe. Deci 15 milioane de euro este o sumă maximă pentru măsurile de securitate în 2016. Apoi, în referitor la cei 5%, cei 5% îi facem global pe întreaga perioadă. Trebuie să reducem cu 1% pe an. Dacă vă uitați la propunerea secretarului general, vom avea, vom avea o reducere uh, efectivă de 57 de posturi plus două în acord cu Comisia. 59 așadar în total. Asta este exact 1% cât trebuie să facem. Însă, secretarul general spune și are dreptate că Unu, Dacă vrem să consolidăm securitatea, nu va, vom avea nevoie numai de echipamente, vom avea nevoie de personal. Unele echipe vor trebui să fie consolidate. Deci va trebui să angajăm oameni în plus. A uh, pus numărul la 25 de persoane care ar trebui să fie angajate pentru securitate. Eu am chiar insistat în acest domeniu, am solicitat să existe o consolidare a secretariatelor comisiilor parlamentare pentru a putea face față actelor delegate și de punere în aplicare în viitor. Secretarul general propune aici o creștere cu 20 de posturi. Când citesc amendamentele din partea majoritatea grupurilor parlamentare, aceștia spun, da, ok pentru uh, secretariatele comisiei, dar prin transferuri interne. Iar secretarul general va veni, ne va spune ce transferuri se pot face la nivel intern și dacă nu, nu poate face prea multe, noi, de noi va depinde să spunem dacă vrem sau nu vrem. Dar mai există o diferență foarte mare și, și un diferent cu comisia referitor la modul în care calculăm reducerea personalului. Când s-a decis să internalizăm uh, serviciile de, securita de securitate, serviciile IT. Este clar că am angajat oameni în plus, însă cheltuielile au fost reduse. Domnul reprezentant al comisiei care este aici ne-a spus, poate confirma, că am cerut să uh, se contabilizeze uh, reducerea de personal uh, sau care nu a fost reală, dar reducerea de cheltuieli. O altă chestiune strategică importantă uh, este cea a creditelor neutilizate. Nu știu care a fost suma anul trecut, dar știu că a fost mai mult de 60 de milioane de euro. La ce au fost folosiți acești bani? Dacă analizați bine bugetul, veți vedea că nu sunt cheltuieli prevăzute pentru clădirea CAD de la Luxemburg această și am solicitat să ni se explice uh, mecanismul prin care este finanțată clădirea CAD. Este un mecanism și mai complicat decât uh, cel care tocmai ne-a fost prezentat pentru finanțarea uh, clădirii Curții de Justiție. Dar nu este prevăzut niciun credit pentru finanțarea clădirii CAD. Eu aș dori ca acest buget să fie transparent complet. Însă, trebuie să vă pregătiți având în vedere cât costă clădirea CAD și ce va trebui finanțat în 2016, e bine, va trebui adăugat la buget 142 de milioane de euro. Dacă vreți să facem asta, facem. Dacă nu, vom finanța altfel. O parte prin ce rămâne și o altă parte prin credite. Dar uh, o parte din cost pentru credit uh, revine bugetului nostru. Foarte bine, transparență. Dacă de asta decidem, vom merge în direcția asta dar vom uh, avea 142 de milioane în plus pentru 2016. Eu n-am uh, decis uh, clădirea CAD, construcția ei și ritmul lucrărilor. Este în, prevăzut în acord și în calendarul lucrărilor. Referitor la alte întrebări, știu că trebuie făcute foarte multe economii. Însă este uh, delicat să cerem anumite uh, economii pentru că biroul este competent. Nu suntem noi 100% uh, responsabili. Indemnizația pentru asistenții locali. Biroul trebuie să decidă. Este o idee pe care am și apărat-o. Noi putem să luăm anumite măsuri care nu pot fi uh, pus în aplicare dacă nu există o reglementare pentru asistenții locali, dar biroul trebuie să ia această decizie. Întrebările uh, înscris. E un scandal. Uh, numărul stu- întrebărilor, ecri- uh, întrebărilor scrise, am făcut un studiu, 10 deputați sunt responsabili de mai mult de jumătate din uh, întrebările scrise adresate de Parlamentul European de la începutul mandatului. 10. N-am să vă dau uh, nume, dar nu, vă vor, nu v-ar surprinde să le cunoașteți. De ce? Pentru a se, pe, toate astea pentru a se pune uh, uh, într-o mai bună poziție în acest sistem uh, stupid de ranking pentru, uh, care monitorizează activitatea. Președintele, da, sunt indicatorii de performanță. Domnul Dupre, da, dar este biroul care trebuie să decide ce facem cu întrebările scrise. Am făcut o propunere în textul meu, un raport, și mi s-a spus că nu trebuie să mergem atât de departe, este responsabilitatea biroului, ei trebuie să decidă. Explicațiile de vot. Este clar că am putea face economii semnificative în ceea ce privește explicațiile de vot. Am putea decide că explicațiile de vot uh, care au loc după ce a avut loc dezbaterea, după ce a avut loc votul. Explicația de vot este făcută pentru electorat, nu o face pentru toți ceilalți deputați pe care chiar nu-i mai interesează. Vorbește în limba lui pentru oamenii de la el. N-ar trebui să uh, avem, uh, eventual am putea să nu avem interpretare, uh, să, uh, să economisim două ore de interpretare și traducere. Ni se spune însă acum să nu facem propunerea acum pentru că sunt competențele biroului. Da, domnule președinte, dar există grupuri care îmi amintesc în permanență, nu este întotdeauna același grup, uh, și anume că nu pot să spun eu ce, biroului ce trebuie să facă. Când vă ascult pe toți, știu că propunerile pe care le-am făcut și care sunt uh, negociate acum nu sunt ideale, dar pot să vă spun că eu sunt în serviciul Comisiei de Buget. Dacă îmi spuneți că vrem să, vreți să scădeți, scădem, voi încerca să negociez. Însă vă spun că nu știu cum pot să cer biroului, biroului să accepte mai mult de 22 de milioane de euro reducere de cheltuieli. Nu știu cum. 10 milioane trebuie să uh, prezinte secretarul general, plus 12% prin faptul că bugetul personalului va crește cu 2,8, când bugetul Parlamentului crește numai cu 2,6. Președintele, mulțumesc, domnule raportor. Vă mulțumim uh, și apreciem uh, perspicacitatea și vigilența dumneavoastră. În ceea ce privește chestiunile imobiliare, este clar că Uh, am învățat, am uh, aflat astăzi despre practici ale Uniunii Europene care nu sunt uh, exemplare. Ar trebui să tindem înspre transparență și să fim deschiși. Asta este ideea rigorii, rigorii bugetare. Trebuie să ne folosim, cum spunem și, spune și dumneavoastră, domnule Depre, inteligența pentru a fi inteligibili Cred că ne vom opri aici. Domnul Tarand. Just for 30 seconds. agree with, the... Uh, da, îmi permiteți câteva secunde. Sunt de acord cu domnul raportor vis-a-vis de explicațiile de vot. Dar pentru a face dreptate, am fost uh, odată acolo și era vorba după um, votul la etichetarea cărnii și un membru din uh, Scoția l-a uh, citat pe Burns cu acea ocazie explicației de vot. Deci uh, avea o legătură intrinsecă. Non, mais Moi, je vous avoue que j'étais étonné en arrivant ici. Am fost uimit, pot să vă spun, când am venit și când am văzut că explicația de vot e după vot. În mod normal încerci să-ți convingi uh, colegii înainte de decizie, dar să-ți explici decizia. Da, cred că putem face economii. Gere, monsieur Depré. Et le bureau doit pouvoir comprendre ça. Și cred că biroul trebuie să înțeleagă asta, pentru că reprezintă grupurile politice, nu? Este bottom-up. Va avea loc așadar reuniunea raportorilor din umbră la, 14, la ora 14. La punctul diverse, mai avem ceva? Dacă nu, Paște fericit! Și o săptămână turcoaz cât se poate de fericită!